Okay, friends, uh, we start the meeting. Dragi prieteni, începem ședința. După cum știți cu toții, s-a întors domnul Handel în calitate de președinte al acestei comisii. Este fantastic. Ați fost prietenul nostru de la distanță și eram convins că o să reveniți în funcția pe care o aveți, Iată că v-ați întors și vă predau ciocănelul ca să mm, conduceți uh, această sesiune de votare pe care o vom avea astăzi. E o sesiune de votare destul de mm, simplă. Vă rugăm să vă prezentați. So, William, okay, wo ist mein? Hm? Micro. So, schönen guten Morgen allerseits. Bună dimineața tuturor! Vreau să mulțumesc pentru urările de bine. Ah, vreau Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au salutat uh, după această lungă perioadă de boală. Să le mulțumesc pentru solidaritatea demonstrată. Am încercat să văd ce ați făcut între timp și constat că comisia a lucrat bine, transpartinic și sper că și în următoarele săptămâni vom reuși să ne îndeplinim ceea ce ne-am uh, propus, mai avem ordine de zi plină. Astăzi nu ne așteaptă prea multe lucruri. Și Maritei aș dori să-i mulțumesc în mod expres pentru perioada în care m-am înlocuit. Așa decisesem uh, să păstrez această funcție. Eu inițial am vrut să mă retrag, dar uh, Colegii mi-au spus să rămân până revin și vom vedea atunci. Încă poate n-am ajuns la 100% recuperare, nici de cum la 150%, dar uh, sunt pe calea cea bună și uh, voi încerca să fac tot posibilul în următoarele săptămâni pentru a finaliza lucrările din această comisie. Trecem acum la ordinea de zi. Văd că nu există solicitări de modificare, deci o considerăm adoptată. Astăzi, regimul lingvistic este avem toate limbile în afară de malteză, curată, bulgară și finlandeză care nu sunt disponibile decât în formă pasivă. În ceea ce privește procesul verbal din 23 ianuarie, văd că nu există solicitări de modificare. Prin urmare, putem trece la punctul 4, raportări în ceea ce privește negocierile interinstituționale. Îi dau cuvântul lui Guillaume Bala și dacă a venit, văd că încă nu a venit, atunci amânăm acest punct până după vot, când ne va putea informa în această privință. Äh, wir können zumindest unter la acest äh, punct de pe ordinea de zi putem uh, trata măcar cel de-al doilea punct văzut. Colegul Lenars este prezent și ne poate informa despre autoritatea europeană în domeniul muncii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați revenit. Pot să vă primesc cu niște vești buni, bune. Săptămâna trecută la Strasburg uh, am avut uh, ultimul trialog cu mm, președinția română și cu doamna comisar Tyson și am reușit să ajungem la un acord privind autoritatea mm, europeană a muncii și numele este important. Cred că am reușit să negociem avem un acord uh, bine echilibrat care a ținut cont de multe dintre punctele importante pe care le propusese Parlamentul, inclusiv participarea partenerilor sociali în Consiliul de Administrație, inclusiv un alineat foarte eficient cu privire la inspecțiile comune și, de asemenea, norme bune pentru medierea între state membre. Deci, în ansamblu, putem să fim foarte mulțumiți de rezultat și ne așteptăm să putem vota în Comisia pentru Ocupare săptămâna viitoare și dacă sunt întrebări privind conținutul, vă stau la dispoziție. Dankeschön. Mulțumesc. Atunci vom încerca să procedăm astfel. Dacă există întrebări pentru colegul Lenars. Toată lumea este mulțumită de răspuns. En Enrique Calveșambun. Deux choses. Je ne... Două lucruri. Nu pot, Thomas, să nu uh, mă împiedic să-mi exprim bucuria de a te vedea aici și iată că putem să discutăm din nou și asta îmi lipsea. În al doilea rând, dosarul domnului Lenars este foarte important și vreau să-l felicit. Dankeschön. Mulțumesc. Dacă mai există și alte observații sau întrebări la această temă? Domnule Lenners? Nu? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur celor care v-au felicitat pentru că ați venit să vă luați sarcinile. Am fost raportor din umbră la dosarul domnului Lena și vreau să vă spun că uh, am lucrat uh, din partea Parlamentului ca o echipă foarte bună și aș dori să-l felicit pe domnul Lenart pentru modul în care a desfășurat uh, negocierile și uh, o parte a succesului, una însemnată, se datorează uh, aptitudinilor lui de negociator și mă bucur că avem un astfel de proces încununat de succes. Dankeschön. Mulțumesc. Dacă mai există și alte observații sau întrebări? Doamna Harkin. Vă mulțumesc. În primul rând, bine ați revenit. Apoi, n-aș vrea să răpesc prea mult timp, voiam doar să um, fiu de acord cu domnul Pirinski în ceea ce privește activitatea colegului nostru privind ELA. Thank you. Palace is here. Ja, jetzt ist Guillaume Ballas ein... Văd că a ajuns și domnul Guillaume Balas. Ne mai acordăm câteva momente ca să-și tragă sufletul. Suntem la punctul punctul 4.1 al ordinii de zi și dacă ești pregătită, te rog. Uh, dacă am înțeles, pentru că nu vorbesc germană, uh, vorbim despre negocierile interdizionale despre 883, regulamentul 8.3, Asta vă interesează, nu? Păi, ne aflăm într-o situație stranie. Ne-a mai rămas puțin timp. Dacă nu încheiem negocierile până la începutul lui martie, o să fie foarte greu să avem un acord definitiv înainte de alegerile europene. Asta e evident și avem două discursuri paralele care există acum, care cu greu ajung la convergență, dar eu, ajung, eu rămân optimist. În primul rând, avem discursul Parlamentului pe care eu îl reprezint în această mm, negociere cu uh, colegii de la diferite grupuri Am avansat la toate subiectele importante. Am făcut propuneri de compromis. Deci, față de poziția noastră de plecare, am făcut progrese. Că e vorba de de agregare, că e vorba de, de uh, lucrătorii frontalieri, că e vorba, vorba de activitățile multi multiple, că e vorba de legislație aplicabilă în general. Acolo am încercat să ne modificăm poziția pentru a ajunge la un compromis. Problema este că în acest moment Consiliul cu care discutăm face foarte mici uh, modificări și consideră că în mare are o propunere care nu e de modificat, având în vedere echilibrul intern al Consiliului și că noi suntem cei care trebuie să ne adaptăm, să ne mulăm pe propunerea lor. Dar propunerile lor nu sunt de acceptat nici din punct de vedere politic la nivel global și unele sunt chiar destul de periculoase în modul cum ar fi aplicate. Încercăm să le explicăm acest lucru. Știi știu că se întâmplă lucruri, că sunt discuții foarte aprinse, pentru că uh, toate guvernele uh, au discuții, tot uh, primesc contracte. de Mm, reprezentanții de permanente să-mi spună una sau alta. Următorul, mm, următoarea reuniune cu raportor din umbră are loc în această după amiază, apoi următorul trialog are loc mâine și o să vedem unde o să ne găsim. Dar în mod uh, ciudat, Consiliul a vrut să sară peste anumite trialoguri. Mie mi se pare că este cea mai proastă metodă. Din A trebuit să avem mai multe dacă vrem să găsim un acord. Este într-adevăr o tensiune psihologică foarte mare și mm, eu cred că o să vadă că în fazele următoare echipa Parlamentului va ști să reziste. Biden. Mulțumesc foarte mult și, și mult succes în uh, negocierile ulterioare. Ajungem astfel la votul de azi. Cu privire la condițiile de muncă predictibile, este prevăzut un singur vot cu apel nominal. Aveți uh, cu toții cartelele de vot pregătite. So, können wir die Abstimmung eröffnen? Putem începe votul? Mă că nu există obiecții. Deci, deschidem votul. Vă rog să votați. Închid votul. 30 de voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Marita, te rog. I want to say just a few words since uh, uh, I've been supporting uh, Mr. Vreau să spun doar câteva cuvinte, dar prin faptul că l-am susținut pe domnul Calveșambon în cursul întâlnirilor, uh, pe care le-am avut uneori chiar uh, noaptea târziu și am vrut să spun că a fost un rezultat bun. Nu eram sigură că vom reuși, că veți reuși, dar ați fost atât de angajați pentru obținerea unui rezultat bun pentru toate statele membre chiar și în cazul celor care susțineau modelul nordic. Deci, mulțumesc foarte mult uh, pentru cei care au susținut uh, această muncă complexă și mulțumesc pentru bunul rezultat. Uh, if you allow me, thanks. Dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ajutorul pe care l-am avut. Vreau să le mulțumesc am, ne-am implicat într-un dosar foarte important și multe mulțumiri din partea cetățenilor europeni. Mulțumesc uh, și din partea mea, Enrique. Ajungem astfel la punctul 6 de pe ordinea de zi, care se amână până la reuniunea viitoare iar următorul vot se referă la protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Trecem la vot, așadar. Dacă toată lumea are cartelele, putem vota. Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și iată, avem uh, un uh, um, vot uh, unanim, excelent. Se întâmplă foarte rar la noi acest lucru. Bun. Cine a mai rămas? Dann haben wir ca ultim punct figurează pe ordinea de zi punctul 8 schimbul de opinii în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială. Întreb raportoarele Marian Harkin și Jean Lambert dacă vor să facă o introducere în uh, această temă. Marian? Thank you. I think we'll... Mulțumesc. Cred că amândouă vom spune câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, este vorba de o propunere de creare a unor măsuri de contingență în domeniul coordonării securității sociale în eventualitatea unui Brexit hard sau unui Brexit fără acord. Cum am abordat noi uh, problema? Parlamentul a insistat din capul locului ca drepturile cetățenilor să reprezinte prioritatea absolută. Când vorbim despre libertatea de uh, circulație, unul dintre pilonii Uniunii Europene, știm că este esențial să fie clare lucrurile, să nu fie lacune și um, să avem niște măsuri adecvate pe care să le punem uh, în aplicare. Multe dintre propunerile legate de măsuri de contingență au fost votate fără să fie modificate, poate doar câteva mici schimbări la câteva propuneri, dar aici, pentru că este vorba de un impact asupra cetățenilor și asupra libertăților de circulație, trebuie să fim foarte prudenți. În contextul acesta, și știu că mai mulți vor vorbi despre acest subiect, dar vreau să-l menționez și eu, chestiunea resortisanților statelor terțe. Am discutat subiectul de deja cu Comisia, am avut uh, și o reuniune cu Consiliul și uh, am avut uh, o, o întâlnire și cu raportorii din umbră. Comisia ne asigură că sunt acolo descoperiți uh, în temeiul 12 81 uh, nu, al lui 883. Aș dori să întreb cu această ocazie, să rog Comisia să lămurească faptul că resortisanții statelor terțe vor fi acoperiți. Pentru că întrebarea mea este, avem uh, măsuri de contingență pentru 883 nu avem pentru 12.31. De ce? Pentru că nu este nevoie. Sunt acoperiți acești desortisanți. Chiar dacă am avut această discuție, s-ar putea să ni se explice, să ne explice Comisia de ce crede că nu, nu există, că nu e nevoie nevoie de nicio altă măsură care să vizeze resortisanții statelor terțe. Ce alte comentarii aș mai avea? Referitor la amendamentele pe care le-am propus. Din perspectiva noastră, vrem să ne asigurăm că orice organ competent care se va ocupa de acest subiect la nivel european sau la nivel național va dispune de resurse adecvate pentru că cetățenii vor avea răspunsuri și rapid. Am făcut și câteva amendamente privind calendarul. Știu că și colegii noștri de la PP au depus astfel de amendamente. N-a trebuit să fie problema aici. De asemenea, am invitat Comisia să redacteze un raport după un an în care să evalueze cum funcționează lucrurile, dacă sunt probleme de ordin um, practic. De asemenea, mai sunt și câteva amendamente legate de faptul că legislația aceasta nu trebuie să aducă atingere vreunui acord bilateral um, între statele membre sau vreun acord bilateral uh, care va fi uh, încheiat în viitor între statele membre. Și în sfârșit o să mai las și pe Gin să completeze. Ne preocupă foarte mult faptul că s-ar putea să existe o declarație. Noi am, am vrea să existe o, o declarație care să indice importanța reciprocității, a cooperării bune, pentru că știm că lucrurile nu funcționează bine decât dacă statele membre um, colaborează bine împreună colaborează bine. Și trebuie să găsim o modalitate pozitivă în care să afirmăm acest lucru. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc, Marian Harking, Jean Lambert. Thank you. Mulțumesc. Și eu Aș dori doar să menționez un aspect legat de unele dintre amendamentele propuse de colegii din PPE. Aici e vorba de acordurile bilaterale, dar nu se menționează specific uh, posibilele acorduri viitoare ale Uniunii Europene cu Regatul Unic. Aș dori să știu dacă uh, acest aspect a fost trecut cu vederea sau putem găsi o modalitate de a acoperi și această realitate. De exemplu, nu trebuie să uităm că în trecut Parlamentul a spus foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să aibă posibile acorduri și cu țări terțe, cum va fi Regatul Unit. Știu și tot toată lumea știe că această propunere este o măsură de urgență, dar cred că oferim și un cadru pentru o viitoare relație ulterioară. Și în Parlamentul Britanic uh, se discută uh, lucruri similare. Sunt foarte interesați de ce face Uniunea Europeană de data aceasta. Uh, scuze pentru această observație cinică, dar e din inimă. Deci, trebuie cumva să lăsăm deschis această ușă. E important pentru noi. Dar suntem recunoscători colegilor care sunt de acord să semneze alături de noi uh, amendamentele noastre suplimentare. Mulțumesc! Atât. Aceasta este singura întrebare pe care o aveam în legătură cu ceea ce a spus Mary. Uh, Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc. Dazu Sven Schulze. Cine dorește să intervină în dezbatere? Sven Schulze. Da. da, domnule președinte, fiind primul care intervine numele PPE. Astăzi aș dori ca în numele întregului grup să vă urez toate cele bune. Ne bucurăm că ați revenit în Parlamentul European și chiar dacă nu ați ajuns la 100%, vă urăm să se întâmple întâmplat și acest lucru cât mai repede. La acest uh, raport am fost uh, raportor din umbră din partea PPE și pentru noi este important să existe o bună înțelegere, rapiditate în înțelegere între raportori din umbră pentru a putea interveni în cazul unui ieșiri fără acord. Este vorba de cetățenii Uniunii cu care trebuie să păstrăm această legătură și care se află pe teritoriul Regatului Unit și invers. E vorba aici uh, de asistența medicală care poate uh, vizează cetățeni care au beneficiat de această asistență și după aceea nu li se mai rambursează costurile. Cei care au lucrat acolo o perioadă de prelungată și care nu mai beneficiază de drepturile de pensii. De aceea, o astfel de corelare a sistemelor sociale este decisive și în cadrul unei ieșiri fără acord uh, e posibil să nu mai uh, profităm de informații la fel de ușor pentru că Regatul Unit a devenit un stat terț. De aceea, în acest proiect de raport, este în primul rând vorba de asigurarea schimbului de informații cu britanicii. Și aici trebuie să ținem cont de toate eventualitățile și aici voi veni și la ceea ce spunea Jean și consider că va fi posibil să existe un guvern în Marea Britanie care să aibă o atitudine negativă față de Uniunea Europeană și care să nu mai fie dispus să schimbe date și informații cu noi și de aceea cred că se impune să dăm curs abordării din Consiliu astfel încât statele membre să poată să agreeze acorduri bilaterale, pentru că este vorba aici de rapiditatea schimbului de informații. Este vorba aici de contractele actuale, dar importante sunt pentru mine și cele viitoare. Uh, și aceste acorduri bilaterale ar trebui să fie doar planul de rezervă, planul B, în condițiile în care Bruselul și Londra nu vor mai putea să agreeze un astfel de schimb de date. Și nu vreau ca marea politică să aibă consecințe negative asupra uh, celor care lucrează și celor care sunt bolnavi bolnavi. De aceea am uh, venit cu acest amendament. Dar, încă o dată, este un plan de rezervă doar în situația în care se va ajunge un punctul în care nu se mai poate discuta cu Londra. Și de aceea, într-o astfel de situații, um, se impun și astfel de acorduri bilaterale între statele membre și Regatul Unit. Mulțumesc, Thomas Mann. Mulțumesc. Um, ne bucurăm, Thomas, că uh, ai revenit uh, și ai mai spus că multă lume te-a felicitat, dar te felicit și eu pentru uh, firea ta de luptător. Sven a menționat deja câteva lucruri și important este să avem certitudine pentru lucrători. Lucrătorii nu trebuie lăsați singuri în astfel de situații. Am avut ocazia să discut uh, recent cu polonezi care au lucrat în Regatul Unit și mi-au povestit despre aceste atacuri la adresa lor. Uh, situația fiind chiar dramatică. Nu trebuie să ne concentrăm doar asupra rezultatelor de moment. Trebuie să existe o perspectivă durabilă. Și așa cum spuneau Marian și Jean, trebuie să avem aceste certitudini, să avem o colaborare pe termen lung, dar nu știm ce, cum se poate răutăți situația. Și noi, nemții, întotdeauna am uh, lucrat uh, cu plăcere cu britanicii pentru că întotdeauna și-au respectat acordurile, dar nu știm dacă acest lucru va fi valabil și în viitor. Și sigur, o alternativă ar fi și acordurile bilaterale în cel mai rău caz. Dreptul la liberă circulație nu este divizibil. și nu putem uh, face nicio fel de derogare aici. Pentru că aici trebuie să rămânem curați, sinceri, să avem o atitudine de cooperare și să oferim certitudini pentru lucrători, chiar dacă uh, în viitor vor lucra într-un stat terț. Decizia a fost luată, nu avem ce face, dar totuși să nu uităm uh, că rezultatul a fost 52 la 48, nu a fost o largă majoritate și dacă ne uităm și ce polemici s-au purtat în uh, acea campanie și mai există și câteva figuri uh, în Parlamentul European care vor pleca, dar mă bucur că au existat și persoane precum Jean și Marian cu care întotdeauna ne-a făcut plăcere să lucrăm și cred că acest spirit va fi păstrat indiferent de ce guvern va fi în Marea Britanie. Mulțumesc, Thomas. Mă asociez în mod expres celor spuse de tine și trebuie să-mi cer scuze că i-am sărit pe raportorii din umbră care au acum posibilitatea să intervine. Guillaume Balaș. Monsieur le Président. Niciun problemă. Domnule președinte, și eu mă bucur uh, foarte mult să vă revăd. Oricum, criza politică că uh, din cauza Brexitului uh, Regatul Unit continuă afectat Partidul Conservator în ultima vreme, dar acum iată și în Partidul Laburist uh, de ieri și vizibilitatea este foarte scăzută. Aceasta e realitatea. Acestea fiind spuse, eu cred că amendamentele coraportorilor sunt foarte interesante interesante și permit să mm, afirme o misiune importantă a Parlamentului. Eu am o întrebare în legătură cu cetățenii unor state terțe. Deci, unor state care nu sunt cetățeni ai unor ă, țări membre ale Uniunii Europene și care și-au reședința în Regatul Unit. Și problema dreptului drepturilor lor sociale este una importantă și trebuie discutată. Din câte știu, Comisia s-a angajat să propună un text, uh, orientări și nu știu dacă a făcut-o. Mulțumesc. Helga Stevens. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să vă revăd, domnule președinte, pentru că ați lipsit mult. Vă urez numai bine. Sunt și eu raportor din umbră în acest dosar. Cred că subiectul este foarte important. E vorba de securitatea socială, de drepturile la pensie. Mulți cetățeni sunt afectați, cetățeni europeni care lucrează în Regatul Unit și cetățeni britanici care lucrează în Uniunea Europeană, în statele membre ale UE. Cred că trebuie să le oferim cât mai, mai multă siguranță și să încercăm să le protejăm drepturile la securitatea socială și drepturile de pensie. Multe persoane depind de securitatea socială și nu ne putem juca cu așa ceva. Trebuie să le oferim o situație sigură și trebuie să ne asigurăm că va fi cea mai bună cooperare posibilă între UE și Regatul Unit, să, să putea face schimb de informații și așa mai departe. Subiectul este foarte complex. Doresc să mulțumesc raportorilor pentru tot ceea ce a făcut, pentru excelenta lor cooperare. Este în interesul nostru al tuturor ca acest text să fie adoptat și să avem o poziție de rezervă. Sper că nu vom ajunge la un Brexit fără acord, dar dacă cumva se întâmplă, trebuie să avem ceva în mânecă ca să putem să continuăm să garantăm drepturile cetățenilor noștri. Deci, vom continua discuțiile în acest dosar și voi sprijini constructiv uh, această inițiativă și acest raport în numele tuturor noștri, cetățenilor noștri. Boylan. Mulțumesc, Elva Steven Lynn Boylan. Acum, dacă este. Nu o văd. Da, nu tăiază o plețcă. Hm? Dziękuję, Tomas. Mulțumesc, Thomas. Îți urez bun venit înapoi și multă sănătate. Și sper că vei fi alături de noi și în mandatul următor. Regulamentul uh, pe care îl discutăm discutăm nu va face să dispară consecințele negative ale Brexitului. Cetățenii britanici și cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit continuă să fie nesiguri în legătură cu viitorul lor. Am câteva întrebări în legătură cu lucrătorii detașați și cu cetățenii unor țări terțe Am pus întrebări în legătură cu situația lor și ca răspuns am primit asigurarea că subiectul va fi abordat. Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Pe mine ce mă îngrijorează este faptul că regulamentul nu prevede posibilitatea de a transfera prestațiile în bani. Este foarte important pentru cetățeni să se prevadă o soluție în acest sens. Este necesar să se analizeze propunerile colegului Șulțe foarte în detaliu pentru că este este o garanție pe care am putea o aplica într-o uh, situație de conflict pentru a asigura că se apără drepturile la securitatea socială ale britanicilor și ale cetățenilor statelor terțe. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai dorește și altcineva să intervină? Văd că nu este cazul. Din partea reprezentanților uh, din comisia noastră, Jordi Corel din partea Comisiei. Is it in? Bitte. Thank you. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Cred că S-au pus două tipuri de, sau se pun două tipuri de întrebări. Mai întâi, ce vizează această propunere și apoi sunt o serie de întrebări în legătură cu lucrătorii detașați și cetățenii unor țări terțe. Pentru lucrătorii detașați, după data retragerii Regatului Unit, mai ales fără acord, atunci libera prestare de servicii între Regatul Unit și Uniunea Europeană nu va mai exista. Și știm că lucrătorii detașați lucrează într-o în altă țară doar în cadrul detașării lucrătorilor. Deci aceste persoane deci sau firmele nu, voi, nu vor mai putea să facă, deci firmele nu vor mai putea face apel la lucrători detașați. Dar în primele 24 de luni după uh, detașare, care lucrătorii detașați încă plătesc contribuții în uh, statul de origine. Deci, dacă sunt lucrători care uh, sunt din Regatul unici, lucrează pentru o companie britanică care prestează servicii în altă țară, aceste persoane primele 24 de luni plătesc, uh, contribuie la securitatea socială în Regatul Unic. După 24 de luni, aceste persoane plătesc contribuții la securitatea socială în uh, statul membru gazdă și atunci uh, vor fi incluși în domeniul de aplicare acestui propuneri și um, se vor aplica prevederile legate de uh, tratamentul echitabil, agregare, prorata și așa mai departe. Ceea ce privește cetățenii țărilor terțe,